raportor din umbră pentru Agri. Acestea nu sunt puse în practică cum trebuie, câteodată la nivel sectorial și ineficient. Iată de ce poate ar trebui uh, ca uh, această temă a incendiilor uh, să fie reluată înainte de septembrie 2012. Mulțumesc foarte mult, am terminat cu această intervenție discursurile de un minut, iar următorul punct de pe ordinea de zi îl reprezintă. A, reprezintă realizarea pieței interne în ceea ce privește comerțul electronic al domnului Eceveria, care are cuvântul acum 5 minute. Muy buenas tardes. Como todos ustedes saben, Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, internetul, noile tehnologii presupun o revoluție fără precedent. Și pentru asta e nevoie de modernizarea mecanismelor care reglementează economiile noastre în materie de comerț electronic, în așa fel încât să putem face fața obiectivelor și provocărilor cu care ne confruntăm. Noile sisteme de comerț electronic prin internet, noile tehnologii reprezintă noi oportunități care, pe care le avem la îndemână. Și acestea nu existau acum câțiva ani de zile. Cu toate acestea, acum acestea reprezintă un fapt. Și curând vor reprezenta un instrument uh, indispensabil. Noi, ca legiuitori, trebuie să avem o perspectivă clară în așa fel încât instrumentele să se afle în slujba cetățenilor, să poată să facă față problemelor cu care se confruntă. Și trebuie de asemenea să ne pregătim și pentru viitor. E vorba de un angajament, e vorba de o responsabilitate pe care o avem și pe care trebuie să o asumăm. Trebuie să pregătim terenul pentru ceea ce ne așteaptă, pentru toate evenimentele ce vor urma evoluțiile următoare. Asta înseamnă că acum trebuie să eliminăm orice bariere în cazul comerțului electronic, pentru că acesta are un potențial enorm pentru a relansa, pentru a îmbunătăți competitivitatea economiilor noastre și pentru a întări piața internă. E vorba de un instrument care poate uh, aduce o valoare adăugată, care poate propune cetățenilor modalități noi, posibilități noi, mai ales în această perioadă de criză. De aceea este vital ca liderii din Uniunea Europeană să implementeze măsurile necesare tocmai pentru a depăși, a elimina barierele care există în comerțul electronic transfrontalier în Europa. Și trebuie să acordăm încredere acestui sistem comercial. Și asta trebuie să se facă prin transparență și prin norme clare. Și astfel, atât cetățenii cât și întreprinderile cu siguranță vor avea de câștigat de pe urma acestui potențial enorm. Trebuie să fim competitivi într-o piață globală care nu așteaptă pe nimeni. Ori luăm măsurile necesare în mod viguros acum, dăm dovadă de lider leadership, ori dacă nu vom rămâne în urma competitorilor noștri. Raportul meu propune măsuri concrete tocmai pentru a depăși aceste bariere care încă mai există. Avem oportunitatea astfel nu numai să pregătim piața internă pentru evoluția ulterioară a comerțului electronic, ci și posibilitatea de a completa piața internă tocmai prin comerțul electronic. Iar măsurile pe care le propunem în acest raport au drept scop îmbunătățirea calității accesului la internet în Europa, să au drept scop întărirea încrederii cetățenilor și consumatorilor din Europa uh, printr-un sistem serios. Își dorește, își dorește de asemenea să întărească supravegherea acestor uh, uh, tranzacții comerciale pe internet, în așa fel încât consumatorii să-și cunoască drepturile și să știe exact cui trebuie să se adreseze în cazul în care acestea nu sunt respectate. De asemenea, își dorește protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, să încurajeze pe cei care doresc să le lanseze noi inițiative, să încurajeze pe producători să-și vândă produsele astfel, să se îmbunătățească sistemele de plată și să se uh, simplifice sistemele de impozitare pentru astfel de tranzacții uh, comerciale. Iar în final, aș fi vrut să subliniez necesitatea de a uh, îmbunătăți protecția de care se bucură uh, minorii pe, uh, în cadrul internet. Și toate aceste măsuri sunt indispensabile pentru a promova comerțul online, pentru a putea promova și adapta măsurile care îl însoțesc, în așa fel încât să facem față viitorului. Trebuie să oferim pieței măsuri și mecanisme care să ne permită să fim mai competitivi decât celelalte, ceilalți concurenți din lumea întreagă. Și doar astfel vom reuși să să uh, avem un leadership în domeniul comerțului electronic. De aceea cer întregului Parlament susținerea pentru a putea continua în această direcție. Mulțumesc, spune domnul președinte. Acum lansăm procedura Catch the Eye. Voi acorda cuvântul uh, cinci oratori. Roitova, doamna Țicău, Figueiredo, doamna Pasca și domnul Kelly. Îmi pare rău pentru ceilalți. Dar puteți să înaintați discursul dumneavoastră în scris. Doamna Roitova mai întâi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că raportorul s-a folosit de raportul meu despre încrederea consumatorilor în mediul eh, digital eh, din fostul eh, mandat, chiar dacă a crescut cu 50% comerțul electronic, nu este folosit la întreaga sa capacitate. Fiindcă se resping foarte mulți clienți din uh, țări, uh, din alte țări, se creează piețe artificiale pentru a se aplica prețuri diferite. Și toate acestea se întâmplă într-o perioadă în care barierele legislative subzistă. Mă bucur deci foarte mult că raportorul nostru înaintează propuneri pentru sporirea uh, securității în ceea ce privește accesul minorilor uh, pe internet uh, și accesul la conținuturi dăunătoare pentru ei, inclusiv pornografie, cumpărarea de tutun sau alcool, pariuri online, conversații cu străini și utilizarea rețelelor sociale. Sper că

are cuvântul Mulțumesc, domnule președinte. În această dezbatere privind comerțul electronic aș dori să subliniez trei chestiuni care, după mine, sunt foarte importante și care trebuie să fie lămurite. În primul rând este vorba de nevoia de a exista o compatibilitate între drepturile consumatorilor și uh, drepturile de proprietate intelectuală. În al doilea rând este vorba despre ocrotirea drepturilor copiilor și uh, asigurarea siguranței comerțului electronic. Nu putem să punem sub semnul întrebării, să periclităm drepturile copiilor și avem nevoie să garantăm siguranța comerțului electronic. Dar al treia chestiune se referă la obiectivele stabilite de comisie în ceea ce privește accesul la internet pe bandă, cu bandă largă pentru toți cetățenii europeni până în 2013. Bun, noi știm foarte bine că 30%, cel puțin 30% din gospodării, din familii, nu au nici măcar acces la internet și aproape 20% din populația Uniunii Europene uh, se confruntă cu sărăcie lucie, cum se va garanta acest obiectiv de internet pe bandă largă, largă pentru toată lumea până în 2013? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Pasca!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 se referă la cerințele sporite pentru a crește in, uh, regulile de funcționare pe internet în ceea ce privește transparența, siguranța. Dar știm că, spre exemplu, există și problema produselor uh, medicamentoase, medicamentelor vândute pe internet. Și uh, în anumite țări anumite medicamente sunt permise, în alte țări uh, acestea nu se pot vinde prin internet. Apoi mai există și problema uh, site-urilor pornografice. Uh, Um, e ne... Bineînțeles, este o atitudine generoasă să-ți dorești o deschidere a comerțului uh, la nivel electronic, însă nu trebuie să uităm și aspectul protecției, pentru că există anumite categorii sociale, precum copiii, care în anumite țări au nevoie de protecție sporită. Mulțumesc, până domnul președinte, și acum domnul Kelly. E-commerce has been tremendously beneficial to both Comerțul electronic a făcut mult bine atât uh, întreprinderilor cât și consumatorilor. Aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect. E vorba de biletele vândute pe internet pentru concerte și pentru meciuri. Acestea sunt vândute la prețuri exorbitante și este inacceptabil acest lucru organizație amatorilor pentru meciurile de fotbal a vândut bilete de la maxim 17 euro. Dar aceste bilete au fost disponibile pe internet între 350 și 500 de euro. Și aceste bilete nu s-ar, putea, nu s-ar fi putut vinde decât dacă exista cerere, dar din păcate această practică um, este incorrectă uh, și este un dezavantaj al comerțului electronic, uh, care de altfel este în interesul consumatorilor. Are cuvântul în numele Comisiei domnul de Hucht. Uh, mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului raportor și Parlamentului în general pentru această evaluare a comerțului electronic. Acest uh, raport ne arată foarte clar că, că mm, comerțul electronic nu este încă o realitate pentru toți consumatorii și pentru întregul mediu de afaceri. Fragmentarea pieței ne arată că um, există verige lipsă în uh, acest lanț. În, prin, uh, pe internet Mulți vânzători, multe IMM-uri caută noi piețe. Eliminarea piedicilor de pe, din calea comerțului electronic ar putea ajuta la concretizarea acestui domeniu. Ce putem face pentru a acoperi toate lacunele și pentru a îmbunătăți situația? Comisia va analiza cu atenție răspunsul uh, său la acest raport. Multe dintre răspunsuri se găsesc deja în politicile sale, cum ar fi agenda digitală. În raport uh, se dau deja două căi de acțiune. În primul rând, trebuie să înleznim uh, activitatea consumatorilor și mediului de afaceri. Putem face acest lucru prin regula, reguli armonizate privind contractele pentru consumatori și pentru a Uh, face tranzacțiile transfrontaliere mai puțin costisitoare în ceea ce privește uh, taxele pentru drepturi de proprietate intelectuală, pentru tratarea deșeurilor și așa mai departe. Ne bucurăm că în acest raport se cere o directivă privind drepturile consumatorilor, care este discutată la ora actuală la IMCO. Vom uh, vom aplica legislația europeană, mai ales în ceea ce privește directiva serviciilor, care, care interzice discriminarea, împotriva, discriminarea geografică împotriva consumatorilor. Trebuie ca cetățenii și companiile să interacționeze mai ușor cu administrațiile, administrațiile naționale, avem, având ghișe unice. Comisia are un grup uh, de comisari care se ocupă de agenda digitală pentru a avea o abordare comună privind chestiunile digitale. Se dorește și găsirea unor soluții pentru a avea un, uh, un cod deontologic privind uh, acțiunile comerciale pe internet. Avem nevoie de reguli și uh, reguli care să fie aplicate, fiindcă altfel acestea sunt inutile. Așa cum s-a spus în raport, uh, putem reduce reduce costurile și uh, putem înlezni accesul la cumpărături pe internet. Încercăm să îmbunătățim cercetarea și dezvoltarea la nivel european și încercăm să avem un sistem de soluționare a litigiilor mult mai simplu în ceea ce privește comerțul electronic până în 2012. Vrem să ne asigurăm în egală măsură că consumatorii uh, europeni vor putea să obțină compensa, compensare în momentul în care au nevoie. Propuneri pentru sistemul de, de rezolvare rapidă a litigilor și de sistemul căilor de atac va fi îmbunătățit fiindcă îmbunătățirea pieței interne va duce la sporirea încrederii până la urmă. Autoritățile naționale cooperează deja pentru a înlătura orice practici neloiale pe internet. Comisia monitorizează, monitorizează și ia comerțul electronic prin, uh, prin diverse uh, studii și tabele de marcaj. La începutul 2011 vom avea o comunicare despre evaluarea aplicării directivei privind comerțul electronic și modul său de transpunere uh, îmbunătățit. Încă o dată mulțumesc tuturor uh, celor implicați în acest raport foarte folositor, care este o sursă de inspirație și încă o dată îmi cer scuze că domnul Dali nu a, fost, nu a putut fi prezent din motive personale. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule comisar și mulțumesc domnului raportor pentru acest raport și mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Următorul raport pe ordinea de zi este raportul doamnei